Bună dimineața, dragă Hans, doamnelor, doamnelor și domnilor. Deschidem ședința Comisiei de Control Bugetar. În dimineața aceasta discutăm programul antifraudă. Aveți la dispoziție ordinea de zi. Uh, ordinea aceasta de zi este adoptată pentru că nu cunosc uh, sau n-am auzit niciun fel de comentariu. Ședința noastră poate fi urmărită din întreaga lume pe internet. Avem și uh, un regim lingvistic pe care îl puteți citi în cont news. Mai întâi de toate vreau să vă propun să începem cu punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre avizul Curții de Conturi cu privire la regulamentul OLAF. Știți bine că în septembrie Comisia a prezentat revizuirea regulamentului OLAF. Eu sunt raportoare pe tema aceasta. Mă bucur că doamna Lindstrom, alături de echipa sa, a înfruntat vicisitudinile și ni s-a alăturat aici la Strasburg. Și, doamna Lindstrom, vă rugăm să ne prezentați avizul dumneavoastră. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair, Frau Gressle. Uh, if I understand it... Bună dimineața, doamnă Gresle. Am înțeles că trebuie să începem cu propunerea de revizuire a regulamentului OLAF. Haideți să văd dacă avem uh, prezentarea PowerPoint la dispoziție. Mm. So please, could we have the right presentation? Vă rog să schimbați prezentarea. Uh, so, thank you very much uh, for... Mulțumesc, vă mulțumesc că îmi oferiți uh, posibilitatea de a prezenta această acest aviz cu privire la revizuirea regulamentului OLAF. Este un aviz uh, la o propunere a Comisiei foarte relevantă pentru funcționarea și încrederea în Uniunea Europeană. Știți prea bine că propunerea Comisiei cuprinde, are două mari obiective. În primul și în primul rând, uh, trebuie să adaptăm OLAF la crearea EPO, a, pachet, a parchetului european. Aici avem uh, posibilitatea de evaluare preliminară de către OLAF. OLAF poate oferi susținere, asistență EPO și în uh, cazuri justificate, OLAF poate demara anchete complementare. De asemenea, propunerea uh, cuprinde reguli cu privire la schimbul de informații între cele două organizații. Al doilea obiectiv este legat de eficiența OLAF. Se dorește sporirea eficienței OLAF și în acest sens uh, Propunerea cuprindere, cuprinde câteva clarificări uh, legate de dreptul OLAF de a face verificări la fața locului, confirmă mandatul OLAF în ceea ce privește combaterea fraudei TVA, uh, confirmă accesul OLAF la datele conturilor bancare și prezintă și reguli cu privire la caracterul admisibil al uh, probelor colectate de către OLAF. Aceasta este propunerea Comisiei. Acum, uh, concluziile noastre. Notăm faptul că principiile care guvernează cooperarea OLAF-EPO sunt bine reflectate în această propunere în ceea ce privește uh, neduplicarea eforturilor în ceea ce privește colaborarea, de asemenea. Dar noi considerăm că există un risc ca probele colectate de către OLAF să nu fie admisibile în cazul în care sunt folosite de către EPO, pentru că acestea nu respectă aceleași garanții procedurale ca și EPO, ca și cele colectate de către EPO. După aceea, uh, nu există prevederi legate de rolul, rolul OLAF în cazurile transfrontaliere, care cuprind atât state membre ale EPO, cât și state care nu sunt membre EPO. Per ansamblu, propunerea nu va contribui într-o manieră semnificativă la creșterea eficienței OLAF. Și, prin urmare, noi considerăm că propunerea Comisiei nu merge suficient de departe. În ceea ce privește eficiența, considerăm că calendarul și, uh, de asemenea, recuperarea de fonduri vor rămâne marile provocări cu care se confruntă investigațiile OLAF. În viitorul nostru raport cu privire la fraudă vom veni cu mai multe informații pe tema aceasta. Raportul va fi publicat în luna ianuarie. Conform Comisiei, uh, Propunerile acestea de modificare vor fi însoțite sau vor fi urmate de, o, de un proces de modernizare mai amplu al OLAF, este aportarea pe două niveluri, dar vedem că nu există o identificare clară a problemelor care trebuie să fie um, rezolvate în acest următor pas și niciun calendar clar pentru acest nou pas. De asemenea, considerăm că este necesar ca actele uh, de investigație demarate de către OLAF să poată fi supuse unei revi, uh, unui control judiciar uh, exercitat de către CEJ, care trebuie să vadă în ce măsură garanțiile procedurale au fost uh, re, uh, respectate. Trecem la recomandările noastre. În raportul nostru avem mai multe recomandări, dar astăzi le voi menționa pe cele mai importante. În primul și în primul rând, cooperarea OLAF-EPO. Uh, în momentul în care OLAF lucrează pentru EPO, OLAF ar trebui să respecte garanțiile uh, procedurale din regulamentul EPO pentru a se asigura că probele sunt admisibile. Lucrul acesta este foarte important și pentru uh, calendarul procedurilor, pentru accelerarea procedurilor. În al doilea rând, e important ca propunerea să clarifice de asemenea rolul OLAF în cazurile transfrontaliere este vorba despre cazurile în care sunt implicate atât state membre uh, ale EPO, cât și state care nu sunt mepro, uh, uh membre ale EPO. Și de asemenea, raportul OLAF ar trebui să poată fi revizuit de Curtea de Justiție, asta pentru a ne asigura că garanțiile procedurale au fost aplicate. Pe lângă propunere, noi subliniem necesitatea unor acțiuni suplimentare Spuneam că atunci când vine vorba de eficiența OLAF, propunerea Comisiei nu merge suficient de departe. Pe termen scurt, recomandăm Comisiei să îmbunătățească sau să găsească soluții pentru îmbunătățirea eficienței OLAF. Comisia ar trebui să ofere mai multe detalii cu privire la viitoarea modernizare a OLAF în acest sens, ar trebui să uh, regândească rolul uh, Olaf în ceea ce uh, privește acțiunile de combatere a fraudei la nivel uh, european. Considerăm că acest rol ar trebui să fie mai clar specificat și mai amplu. De asemenea, pe termen mediu, considerăm că cooperarea OLAF-EPO ar trebui să fie evaluată pe parcurs pe baza acestor uh, evaluări am putea stabili necesitatea de acte legislative suplimentare și, uh, de asemenea, am putea găsi noi soluții pentru îmbunătățirea acestei cooperări. În momentul de față, iată, avem două instituții care se ocupă de pro- protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. E drept, uh, cele două organisme au misiuni uh, diferite, cu toate acestea organismele trebuie să coopereze între ele. Uh, la un an uh, sau doi după intrarea sau crearea EPO ar trebui să se reevalueze cooperarea dintre cele două pentru ca eficiența eforturilor să fie garantată. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Lindström, pentru acest aviz. Este un aviz foarte important subliniază de altfel multe dintre criticile pe care le aduc și eu în calitate de raportor. Aștept cu nerăbdare, bineînțeles, și uh, alte uh, amendamente. Și o salut acum pe doamna Hoffman, care îi dau cuvântul. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim și curții de conturi pentru avizul său pe care l-am citit cu maximă atenție și pe care îl vom discuta și în Consiliu. Vom examina cu atenție toate propunerile și acum uh, în limba engleză. Aș vrea să reiau acum punctele evidențiate de doamna Lindström, uh, insistând asupra concluziilor și celor mai importante recomandări pe care le-ați prezentat, doamnă. Mai întâi, aș zice că suntem recunoscători pentru faptul că în linii mari susțineți uh, propunerea Comisiei cu privire la relația dintre EPO și OLAF, în, mai ales în ce privește evitarea unor duplicări de eforturi și colaborarea pe linia informativă. Ne bucură că și dumneavoastră salutați această propunere. Acum uh, înțeleg că ați uh, făcut niște propuneri, ați sugerat niște posibile căi de ameliorare. Uh, în special atunci când Olaf lucrează în numele EPO sau când sprijină operațiunile EPO prin propriile sale investigații. Se, se spune aici că Olaf ar trebui să folosească și să aplice standardele procedurale aplicate de EPO. Asta înseamnă că ar însemna însă că evidențele, dovezile culese de Olaf devin inadmisibile în fața justiției. Înțeleg această rezervă. Pe de altă parte, Comisia a recurs la un sistem foarte precis um, alegând să se folosească de două instituții, una care uh, are atribuții pe linie administrativă și una pe linie penală, de anchete penale. Prin strânsa colaborare a uh, celor două instituții vizate, nu am vrut să ștergem aceste uh, competențe distincte abordarea Comisiei este să spună că ola, este o, act- o activitate care, ă, o instituție care ă, desfășoară o activitate de tip administrativ conform regulamentului său de bază. Dar ă, dovezile, informațiile culese de Olaf pot fi folosite de EPO în anchetele penale pe care le desfășoară. Evident că putem merge și în direcția pe care o propuneți dumneavoastră, dar atunci asta ar opera o, schimb, o, o modificare operațională esențială a sistemului de colaborare și ar limita și e, sfera de activitate a OLAF, pentru că nu putem spune pe de o parte să, că trebuie să aplicăm standardele procedurale ale EPO, dar pe de altă parte acest lucru creează impedimente pe calea limitării competențelor de investigare ale OLAF. Tocmai de aceea Comisia consideră că această distinție clară între uh, uh, natura celor organisme administrative și respectiv în domeniul penal, că această distinție trebuie să fie păstrată sau, în propunerea dumneavoastră, cel puțin clarificată mai bine. Altminteri vor avea uh, multe probleme de adaptare și veți avea probabil nevoie de Uh, măsuri și dispoziții mult mai comprizătoare ca să lămuriți treaba. Eu cred că propunerea noastră este mai clară încă de la început. Ceea ce uh, propune uh, Curtea de Conturi vizează un caz izolat, limitat. Sigur că a propus și Comisia ca după o vreme cooperarea dintre OLA și EPO să fie revizuită, reevaluată și um, asta se va întâmpla, deci poate că atunci aveți șansa să mai faceți niște ajutări fi, ajustări fine. Și în ce privește cea de-a treia recomandare pe care ați făcut-o, și anume să ca rapoartele OLAF să devină admisibile pentru a fi citite în fața Curții de Justiție, e bine, aici pot să spun că avem o jurisprudență foarte clară a Curții Europene de Justiție, care s-a acumulat uh, în decurs de mai mulți ani și cea mai recentă sentință este din 25 octombrie, în care s-a Eh, declarat eh, inadmisibil în fața curții un eh, raport OLAF care se îndrepta împotriva unui petent. Deci, este foarte clar că există o jurisprudență clară conform cărea că un raport OLAF nu are niciun fel de efect, nu produce efecte juridice în cadrul probatoriului depus la Curtea Europeană de Justiție. Olaf nu poate pronunța verdicte finale, ci doar recomandări. Deci aici este foarte clară jurisprudența Curții Europene de Justiție. Un alt aspect pe care l-ați menționat, solicita Comisiei, mă rog, colegiuitorului, să clarifice uh, rolul Olaf în cazuri cu caracter transfrontalier. Și în această situație nu cred că avem nevoie de dispoziții suplimentare, pentru că, din punctul nostru de vedere, asta ar um, crea niște fragmentări ale cadrului uh, de reglementare privind activitatea OLAF în funcție de uh, cazuistică, cu caracter transfrontalier sau nu. OLAF are competența și trebuie să de, uh, aibă competența să desfășoare activități de anchetă um, în baza uh, unui singur uh, regulament, regulamentul 83, care permite să uh, aibă și activități cu caracter transfrontalier. Și din punctul nostru de vedere, aici nu trebuie să se reglementeze o altă relație cu EPO. Tot în legătură cu observația doamnei Lindström, cred că Curtea de conturi um, um, se bucură acum că um, Olaf în propunerea noastră uh, este mandatat mai nou uh, să uh, desfășoare anchete și în ce privește fraudele legate de TVA. Spuneți însă că acest lucru nu ar crește eficacitatea activității OLAF. Sigur că dacă am fi avut mai mult timp, poate că am fi mers mai departe cu propunerea noastră, dar cred că este important să spunem că prin măsurile pe care le propunem, um, vrem și noi ca eficacitatea activităților uh, OLAF să crească. Dacă trecem uh, împreună cu această propunere în fața statelor uh, membre, atunci cu siguranță că va fi un succes răsunător. Sigur că în prag de Crăciun toată lumea formulează scrisori la moșuri și dorințe și doleanțe, dar eu cred că eu cred că dacă mergem împreună pe această linie pe care am propus-o, cu siguranță că va fi un succes important la Consiliu. În ce privește provocările actuale, cred că le-am discutat deja în cadrul auditului la ECA recuperarea fondurilor nu cred că trebuie să fie reglementată în regulamentul OLAF, pentru că acest regulament uh, reglementează activitățile de anchetă ale OLAF. După cum știți, vom prezenta o, o actualizare a strategiei antifraudă a Comisiei curând și acolo vom rezolva și această problemă a recuperării fondurilor. Dar nu cred că această dispoziție și are loc în regulamentul OLAF. Și în ce privește perspectiva de viitor și nevoile de acțiune, pe termen scurt, cu siguranță că propunerile pe care le-am făcut vor crește eficiența anchetelor OLAF. În ce privește uh, rolul uh, extins de supraveghere și inspecția OLAF, această chestiune va fi abordată în, uh, în actualizarea strategiei antifraudă a Comisiei. Încă la începutul anului viitor vom adopta această strategie actualizată la comisie și atunci uh, acolo, în cadrul acelei strategii, uh, OLAF se va acorda o, un rol strategic și de supraveghere mai important uh, Sigur că trebuie și reevaluată activitatea și eficiența activității OLAF. Uh, comisarul Oettinger a anunțat că uh, deja că va avea loc așa ceva. Sigur că avem nevoie mai întâi de, o, de câțiva ani să observăm cooperarea dintre OLAF și EPO și după această monitorizare vom putea vedea care sunt uh, măsurile care pot îmbunătăți um, Uh, cadru de reglementare general al măsurilor antifraudă în Uniunea Europeană. Mulțumesc frumos și îmi cer scuze, doamna președinte, că v-am reținut atât de mult. Da, uh, văd că am... Uh, noi și noi suntem de vină că v-am dat de două ori atâta timp cât ați avut inițial la dispoziție. Um, după acest uh, punct uh, uh, o să trecem la punctul 3 al ordinei de zi. Dacă până atunci raportul nu ajunge, mm, îmi pare rău. Deci, doamnă Hoffman, um, cred că propunerea comisiei este suboptimală, dacă pot să zic așa. Deci, soluția nu, nu răspunde exigențelor problemei dacă îmi permiteți să formulez astfel. O, o spun audierile noastre, o spun experții noștri în materie de drept, o spune Curtea de Conturi. Și atunci se pune întrebarea ce facem, pentru că problema este într-adevăr complexă, răspunsul, ă, ă, soluția propusă nu e suficient de complexă. Eu, vă voi, eu voi prezenta raportul meu în ianuarie, ă, am lucrat destul de mult pe acest raport, o să lucrez și în timpul vacanței de iarnă Ehm, deci uh, vom merge după prima lectură în uh, plen și sperăm că mm, vom putea să demarăm negocierile tripartite după alegeri. Pentru noi este foarte important să, să ne păstrăm ambițiile legate de calendarul de adoptare. Uh, EPO se bazează pe mai multe instrumente juridice și uh, mi se spune de vreo 15 ani încoace că Olaf desfășoară activități de anchetă administrativă și nu penală. Dar observăm în multe state membre că, că Olaf este implicat și în anchete care au product efecte în materie penală. Și trebuie ca rapoartele Olaf să poată deveni admisibile în instanță. Comisia nu dorește să formuleze uh, concluzii în legătură cu statutul acestor rapoarte OLAF, însă eu cred că va trebui să descriem lucrurile chiar așa cum sunt. Mă tem că dacă nu vom face propuneri coerente, se va întâmpla următorul lucru. Va fi discreditată colaborarea dintre OLAF și EPO, va fi discreditat parchetul european în primul rând, pentru că uh, va fi, va fi greu de risipită de um, îndoiala în legătură cu acele garanții procedurale, se va considera că o instituție va dori să eludeze standardele și garanțiile procedurale aplicabile celelalte instituții. Și știți cum e, când ți-ai stricat reputația, ai pierdut foarte mult și durează foarte mult până îți reface această reputație. Eu sper să nu se ajungă în această situație. De aceea, cred că mai trebuie să aducem îmbunătățiri textului. Nu voi, nu voi, nu mă voi băga în lucruri pe care nu le consider greșite, dar nu cred, pe de altă parte, că e prea simplă situația. Ar fi fost uh, frumos și de dorit dacă am fi primit o propunere să zic așa, la înălțimea uh, problemei și complexității problemei. În ce privește uh, posibilitățile de, de, de eficientizare a activității OLAF, uh, sincer, nu avem, nu avem suficiente informații să ne aplicăm asupra activității fără implicații penale a, a OLAF. Din nu reiese din rapoartele OLAF. Eu mă ocup de 12 ani de OLAF și cred că nu este suficient de cunoscută partea de, de anchetă administrativă a OLAF. De aceea raportul Curții de Conturi Europene este foarte important. Doamnă Lindstrom, ar fi de dorit să ne spuneți când va ieși acest raport special. Eu va, voi încerca la rândul meu să fac o propunere, voi, o voi explica tuturor raportorilor din umbră, voi promova acest dosar, eh, care evident nu este eh, simplu. Doamnă Lindström, v-aș da cuvântul acum să interveniți și după aia chiar că îl așteptăm cu nerăbdare pe domnul raportor la uh, punctul 3 și 4. Și după aia continuăm cu 9. Vă rog, doamnă Lindström. Uh, thank you very much and thank you for all. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru toate comentariile. Vreau doar să subliniez că noi salutăm aceste măsuri țintite, inclusiv accesul la conturile bancare Cred că e un pas, totuși un pas înainte mic, dar un pas înainte. Uh, și este foarte important uh, să ne concentrăm și pe garanțiile procedurale. Cred că asta e foarte important, atât uh, dintr-o perspectivă de integritate a persoanelor implicate, dar și pentru credibilitatea OLAF. Apo, Apo, cred că crearea EPO, crearea Biroului Procurorului European ar fi o schimbare foarte importantă. La fel de important însă este ca aceste schimbări propuse să ducă la un OLAF mai eficient și cooperare între, și cooperarea între OLAF și EPO să funcționeze bine. Dar, cum spuneam, principalul meu mesaj legat de eficiența și eficiența OLAF și asta nu mi se pare că e suficient, de-abia așteptăm ca EPO să fie funcțional și să colaboreze cu OLAF ca să putem după aceea să evaluăm eficiența acestei activități. Și cred că este foarte important din acest punct de vedere uh, Comisia să înceapă să abordeze probleme legate de calendar și de asemenea uh, să se ocupe de rata de recuperare. Asta e o chestiune crucială. Și ne vom întoarce la această chestiune în raportul special care, din câte știu eu, va fi publicat la sfârșitul lui ianuarie. Vă mulțumesc foarte mult. Yeah. Domnul Con, mulțumesc, domnule pre- doamnă președinte, <laughs> mulțumesc Curții de Conturi și Comisiei pentru toate explicațiile. Aș mai adăuga și eu ceva, și anume că sunt de acord cu multe dintre temerile doamnei președinte. Și eu consider că batem pasul pe loc în multe domeniu, domenii și când vine vorba despre claritatea schimbului de informații între EPO și OLAF, când vine vorba despre colaborarea dintre cele două uh, instituții, când vine vorba despre statele care sunt membre ale EPO și cele care nu sunt membre ale EPO, uh, consider că deci aceste reglementări nu merg suficient de departe. mă întreb în ce măsură problematica uh, schimbului de informații ar putea să fie rezolvată ulterior prin intermediul unor uh, măsuri administrative. Asta în cazul în care se decide că aceste măsuri administrative sunt necesare, dar uh, calea aceasta ar fi oare suficient de constrângătoare din punct de vedere juridic? Ei, sunt multe semne de întrebare, calendarul este foarte, foarte strâns, în cazul în care uh, Comisia vine cu noi propuneri, mă tem că Parlamentul uh, nu va putea să le trateze în actualul mandat. Tocmai de aceea mă gândesc că propunerea aceasta ar putea să fie mai uh, bine țintită, astfel încât EPO, la începuturile sale, să aibă o structură cât mai solidă. Dați-mi voie să vorbesc despre clauza de revizuire care a fost menționată de către Comisie. Cei doi ani uh, după care se va evalua funcționarea uh, instituțiilor. Mi-ar plăcea ca lucrul acesta să fie scris și în raportul nostru, uh, și anume să spunem cât se poate de clar că ne dorim această revizuire după doi ani de funcționare. După aceea, din perspectiva calendarului, mi-ar plăcea ca acest calendar stabilit de către noi să fie respectat. Mulțumesc foarte mult. Asta este planul. De asta ne ținem, deci asta vrem să facem în perioadele acestea. Și acum iată că am terminat punctul 9 de pe ordinea de zi, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba despre prezentarea programului UE de luptă antifraudă dăm cuvântul raportorului și mi-ar plăcea să discutăm punctele 3 și 4 într-o jumătate de oră. Chiar credeți că este posibil? Aveți cuvântul. Sí, gracias, eh, señora presidenta. Eh, como... Mulțumesc, doamnă președinte. Obiectivul acestei propuneri este să avem un program de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene și de asistență reciprocă între autoritățile vamale în contextul pregătirii cadrului financiar multianual. Există mai multe obiective specifice, prevenirea fraudei, corupției și oricăror alte activități ilegale și care au incidență asupra intereselor financiare ale Uniunii, promovarea notificării neregulilor și inclusiv a fraudelor uh, la proiectele în uh, regim de gestiune partajată și frauda cu fonduri de preaderare din bugetul Uniunii Europene și furnizarea de instrumente pentru schimbul de informații și promovarea activităților operaționale în domeniul asistenței administrative reciproce și în domeniul vamal și în domeniul uh, agrar. Acest program conține trei măsuri. O nouă, uh, o nouă măsură pentru programul Hercules 3, care susține activitățile împotriva fraudei, corupției și alte activități ilegale un sistem de informare antifraudă, o activitate operațională coerentă, în care constă din mai multe aplicații eh, de schimb de informații și un sistem de gestionare a informațiilor. Deci e un sistem de comunicare electronică care facilitează statelor membre să-și îndeplinească obligația de notificare a neregulilor detectate, inclusiv a fraudelor, precum și gestiunea și analiza acestora. Uh, voi fi foarte succint pentru că nu avem foarte mult timp, doamnă președinte, înțeleg acest lucru, dar vreau să vă spun care sunt aspectele cele mai importante din amendamentele pe care le propunem. Mai întâi, modificăm articolul 3, care se referă la bugetul programului, pentru a alinia poziției Parlamentului în cadrul financiar multianual, uh, unde dotarea ar trece de la 314 milioane de euro. Există acte delegate care ar trebui să permită adoptarea a mai puțin de 10% din elemente. Astfel încât să fim pregătiți pentru orice propunere face Comisia. De asemenea, propunem o descriere mult mai detaliată a activităților care ar putea fi susceptibile să primească granturi. Schimbăm așadar articolul 8. Un alt alineat, articolul 10, se referă la programul de lucru. Dacă, adoptat de, dacă va fi adoptat de Comisia Europeană, acesta se va face prin acte delegate, crescând controlul Parlamentului. Articolul 12, monitorizarea rapoartelor pentru întărirea controlului Parlamentului. De ce? Pentru că Comisia va trebui să facă un raport anual privind implementarea programului către Parlament și Consiliu. Și noi cerem o evaluare finală a programului în articolul 13, care să se facă la sfârșitul perioadei de implementare a programului, dar nu mai târziu de 3 ani, ă, într-un termen de 3 ani, ceea ce propunea Comisia la început. Această evaluare este importantă a Curtea de Audit, de asemenea, menționează că acest lucru trebuie făcut de către un evaluator independent. Am introdus, de asemenea, o serie de amendamente în uh, diferite uh, considerente ca să ne asigurăm că programul este deschis și țărilor asociate, țărilor uh, care sunt candidate și țărilor vecine care sunt în, implicate în politica noastră de vecinătate. Și cred de asemenea că este important să facilităm schimbul uh, de cele mai bune practici între aceste țări și statele membre din Uniunea Europeană și în încheiere aș vrea să spun că această propunere include uh, recomandări ale curții de audit de crearea acestor, acestui program antifraudă pentru Europa. Nu o să dau toate detaliile, dar am inclus, evident, toate observațiile curții de audit. Acestea sunt principalele mele comentarii. Sper că vom avea oportunitatea să le discutăm. Aștept cu interes comentariile pe care vor dori colegii să le facă și, după cum uh, vedeți, doamnă președinte, am ocupat uh, foarte puțin timp. Domnul Ali, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule Franca. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit pentru proiectul de raport prezentat și, de asemenea, aș vrea să mulțumesc Comisiei și Curții Europene de Audit pentru prezentarea acestui regulament, pentru acestei propuneri de regulament. Cred că uh, această propunere a Comisiei de crearea unui uh, nou un program antifraudă e o idee bună, nu numai pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, dar și pentru a susține uh, asistența administrativă reciprocă între statele membre și Comisie. Salutăm propunerea Comisiei care stabilește programul UE antifraudă, în care adună trei uh, programe distincte și operațiuni uh, și activități operaționale, sistemul de management al neregulilor și sistemul antifraudă. În acest fel se vor realiza creșteri de sinergii și uh, simplificarea managementului și o îmbunătățire a utilizării bugetului. Uh, articolul 3 are implicații bugetare și dacă ne gândim la importanța programului, noi susținem abordarea Parlamentului de a crește uh, sustenabilitatea resurselor financiare pentru a ușura finanțarea Perioada, uh, uh, anvelopa pentru perioada generală este prezentată în prețuri absolute și în uh, calcule uh, cu prețuri constante la nivelul anului 2018. Este esențial acest lucru pentru toate cele trei uh, componente ale programului. În concluzie, aș vrea să exprim încă o dată atitudinea pozitivă față de această propunere și față de programul Comisiei. Ne așteptăm ca acest program, dacă va fi implementat corespunzător, să devină un element important în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Doresc și ceilalți raportori din umbră să intervină. Domnul Con. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru această propunere cred că cu toții suntem conștienți de faptul că tema aceasta este absolut esențială. Trebuie să ne asigurăm uh, că avem un instrument la dispoziție, un instrument de combatere a fa- uh, fraudei care afectează atât bugetul european cât și bugetele statelor membre. Eu aș uh, spune doar că trebuie să fim foarte, foarte atenți, să venim cu niște propuneri cât se poate de solide, care după aceea să ne ajute în cursul negocierilor cu Consiliul. Salut uh, punerea la un loc a diverselor uh, programe, EDES, AFIS, etc., toate aceste programe de schimburi de informații, care, iată, sunt uh, puse sub aceeași umbrelă, vor ajuta statele membre în combaterea fraudei. Aș mai vrea să spun un lucru, și anume, trebuie să evităm duplicarea eforturilor Mă gândesc la gestiunea integrată a sistemul de gestiune integrată a frontierelor, la atribuțiile autorităților vanmale, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu există suprapunerea de eforturilor. Avem nevoie, de asemenea, de indicatori de, de eficiență care să se aplice acestui program și, de asemenea, trebuie să evităm povara administrativă. Iar în final, aș mai avea de spus faptul că controlul par- parlamentar ar trebui să fie garantat în acest program și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul Comisiei Europene. Doamnă Hoffman, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, und danke auch. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și domnului raportor. Vreau să le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru abordarea pozitivă de care au dat dovadă în ceea ce privește, uh, în ceea ce privește propunerea comisiei și acum trec la engleză. Da, suntem uh, bucuroși că susțineți această abordare unitară uh, care combină elementele din programul actual Hercule cu elemente din AMS și AFIS. Cred că asta va Uh, îmbunătăți managementul bugetar și în același timp va da mai multă flexibilitate în lupta cu frauda. Deci cred că este o realizare uh, reală și în propunerea Comisiei și o apreciem uh, faptul că este binevenită. Apreciem și faptul că propuneți o creștere a bugetului, dar după părerea noastră asta e și o recunoaștere a importanței luptei antifraudă și importanței cooperării între statele membre și de asemenea o recunoaștere a faptului că până acum programul Hercule și cealaltă uh, două uh, segmentele programului funcționează foarte bine și au fost foarte multe evaluări ale programului Hercule, AFIS și AMS care au avut rezultate pozitive. Sigur că vom uh, examina cu atenție, domnule Salafranca, propunerile, amendamentele noastre. Poate că există un punct unde avem oarecare preocupare în legătură cu propunerea de a adopta programul anual de lucru prin acte delegate. Mai întâi, nu sunt sigură că actele delegate sunt instrumentul cel mai potrivit pentru a adopta un program de lucru anual care implementează această inițiativă, dar mai important e faptul că e vorba de o procedură complicată. Dacă vă uitați la dimensiunile programului, acesta este unul dintre cele mai mici. Avem și o echipă foarte mică, deci numai povara unei astfel de proceduri este, după părerea noastră, disproporționată. Și de aceea am uh, adaptat, am adoptat uh, programele actuale cu o procedură corectă, am consultat stakeholderii, adică statele membre, lucrurile au mers foarte bine, nimeni nu s-a plâns, deci dacă lucrurile funcționează, atunci uh, mai bine să nu le reparăm, adică unde ar fi problema? Deci noi îndemnăm uh, colegislatorul să aibă aici o abordare mai flexibilă, Asta fiind și alegerea de politici a Comisiei, dacă vă uitați și la alte programe, uh, tendința noastră este să avem uh, acte mai flexibile, acte uh, fondatoare mai flexibile și după aceea să reglementăm cât mai flexibil în faza de implementare. Da, bun, să vedem cum vor evolua lucrurile. Și uh, un ultim comentariu pe care vreau să-l fac este legat de ce a spus domnul Caun, da, ar trebui să evaluăm, să evităm uh, suprapunerile. Este o chestiune pe care Comisia a examinat-o îndeaproape în evaluarea programului. Ați menționat uh, uh, programul de echipare a vămilor, a controlului vămi. Aici sunt obiective și, și rațiuni diferite. Acest program uh, dedicat vămilor uh, ar trebui să financeze achiziții de echipamente foarte, achiziții foarte mari de echipamente vamale pentru a asigura un control unificat la frontierele externe. E o abordare de sus în jos, pe când abordarea noastră pentru programul nostru este ă, o abordare de jos în sus și are foarte multă capacitate reziduală. Deci nu vor fi niciun fel de suprapuneri și de asemenea suntem în contact permanent cu alt alte directorate generale responsabile din comisie care se ocupă de implementarea programului. Deci cred că n-ar trebui să vă faceți griji în privința asta. În ce privește indicatorii de performanță, vom examina propunerea dumneavoastră. Sigur că întotdeauna putem uh, îmbunătăți lucrurile și vom examina propunerea. Dar, în general, pentru a rezuma și ca să fiu mai succintă, suntem uh, recunoscători pentru susținerea de care ați dat dovadă și Așteptăm uh, negocieri și discuții ulterioare cu legislatorul. Mulțumesc, doamna Ayala. Mă iertați, doamnă președinte, dar mi se pare că eu vreau să vorbesc la următorul punct sau discutăm ambele subiecte la, în același timp? Nu? În regulă. Raportorul să încheie, vă rog. Da, foarte pe scurt, uh, doamnă președinte, aș vrea să mulțumesc Comisiei, Olafului și toți colegilor pentru uh, contribuțiile la discuție. Iau note, evident, de toate preocupările care au fost exprimate aici. Sunt uh, recunoscător pentru comentariile pozitive pe proiectul de raport. E un subiect sensibil și foarte important, într-adevăr. Înțeleg că trebuie să lucrăm cât mai bine pentru adoptarea acestui regulament. S-a vorbit despre indicatorii de performanță care să ne permită să măsurăm eficiența măsurilor uh, din acest regulament. E bine că e un subiect foarte important și care mă interesează foarte mult. Dați-mi voie să răspund uh, intervenției Olaf și, uh, și să spun acest lucru. Evident că vrem să introducem o mai mare flexibilitate, pentru că asta Asta e ținta de, pentru a susține activitatea Comisiei. Dar, ca membri ai Parlamentului, vrem să protejăm prerogativele și pozițiile Parlamentului European în acest proces. Această poziția noastră se aplică tuturor instrumentelor financiare și tuturor reglementărilor pe care le discutăm în uh, contextul noilor perspective financiare multianuale Evident, suntem deschiși față de orice soluție, dar orice soluție am găsi, ea va trebui să îndeplinească, uh, să respecte prerogativele și capacitățile acestui Parlament, pentru că ce vrem este ca Parlamentul să fie asociat cu dezvoltarea uh, și monitorizarea tuturor acestor politici antifraudă. Astea sunt comentariile pe care vreau să le fac și uh, sigur că vom da atenție tuturor elementelor care vor fi aduse în atenția acestei comisii uh, și dinainte vreau să mulțumesc tuturor raportorilor raportorilor din umbră și reprezentanților OLAF și tuturor celor care participă la discuții. Sper că vom avea un instrument care să uh, facă dreptate importanței subiectului. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Atunci ajungem la punctul 4 Und das pe tema aceasta îi dăm cuvântul doamnei doamnă, președintă președinte, vreau să-i mulțumesc și raportorului, domnului Salafranca, care, iată, îmi dă ocazia să prezint acest uh, aviz. Nu o să trec în uh, revistă, în detaliu, propunerea comisiei, pentru că tocmai am discutat-o, dar haideți să vedem prezentarea. Uh, Mulțumesc. Trei obiective are această propunere. Vrea să prevină și să combată frauda, să susțină raportarea neregularităților și să ofere uh, instrumente pentru cooperare și schimbul de informații. Asta înseamnă formare și asistență și, de asemenea, uh, sisteme IT precum sistemul AFIS și IMS. We... Așadar, foarte pe scurt uh, comentariile noastre. Considerăm că e un lucru pozitiv faptul că propunerea propune uh, eficientizări, dar subliniem și riscul suprapunerilor cu programe similare care de asemenea sunt finanțate de Uniunea Europeană. Pentru că instruirea, de exemplu, este tot finanțată din programul Vămilor și uh, ca un comentariu general, combinând acțiuni Uh, și ea combină acțiuni în domenii similare. Așadar, combinând uh, acțiuni în uh, zone similare, resursele ar putea fi folosite mai eficient. Al doilea nostru comentariu este că nicio evaluare de impact nu s-a făcut Uh, propunerea este bazată pe o evaluare uh, ex ante, dar Comisia n-a făcut o evaluare de impact uh, mai profundă și din acest motiv considerăm că ar trebui să se facă o astfel de evaluare. Obiectivele menționate la punctul 3 sunt foarte largi, foarte generoase și nu există reguli de eligibilitate specifice. E vorba de obiective, se menționează obiective foarte largi. Practic orice ar putea fi finanțat. De asemenea, indicatorii nu măsoară rezultatele sau impactul. De exemplu, indicații, indicatori cum ar fi rata de certificare, uh, indicatori care nu pot menționa impactul și rezultatul programului. Deci nu este de asemenea clar când se va face un raport de performanță, dacă se va face anual sau nu. Și există uh, o evaluare, se prevede o evaluare, dar nu există nicio prevedere care să asigure independența acestea. Și în fine, considerăm că propunerea nu definește o rată de cofinanțare și asta nu respectă uh, regulamentul financiar, după părerea noastră, rata maximă de cofinanțare ar trebui să fie clar exprimată în regulament. Recomandările noastre în legătură cu corectarea acestor probleme recomandăm o specificare mai bună a obiectivelor programelor și de asemenea să avem indicatori de performanță mai clar ca să putem urmări rezultatele și impactul programului și de asemenea Cerem Comisiei să facă o evaluare pentru a explora suprapunerile și sinergiile și pentru a clarifica frecvența rapoartelor de performanță și să specifice de asemenea ratele de cofinanțare și în fine să prevadă o evaluare independentă. Și după ce am citit proiectul de raport și după ce l-am ascultat și pe domnul Salafranca, văd că ați preluat majoritatea recomandărilor noastre, așadar vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru această, acest aviz foarte interesant. Raportorul dorește cuvântul? Da, foarte pe scurt, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, curții de audit pentru uh, contribuția foarte utilă care încearcă să țină seama am încercat să țin seama, de, evident, de comentariilor foarte importante și interesante și de să le preiau. Totuși, propunerea Comisiei menționează rata de cofinanțare, articolul 17 și articolul 7, alinatul 1, privind granturile oferite. Din nefericire, programul nu poate depăși 80% și la alinatul 9A spunem că Comisia va trebui să stabilească programe de lucru care să descrie acțiunile care vor fi finanțate și o indicație a sumei alocate pentru fiecare mm, alocare, calendarul și rata maximă de cofinanțare. Și o altă uh, chestiune importantă este că un uh, raport de performanță ar trebui dat anual și uh, ultimul lucru la care membrul Curții de Audit tocmai s-a referit se referă la uh, evaluările din uh, prezentarea mea și anume că acestea se vor face de către un evaluator independent În orice caz, uh, voi continua să țin seama de observațiile curții de conturi și de comentariile colegilor din diversele grupuri politice. Cred că împreună putem să îmbunătățim acest raport și să ținem seama de preocupările uh, tuturor. Mulțumesc Curții de Conturi pentru munca sa, pentru contribuția sa. Sper că vom putea să continuăm să colaborăm. Doamna Ayala Sander. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, în numele colegului care este responsabil de acest uh, subiect uh, voi interveni eu, pentru că el este ocupat cu un grup de vizitatori. Vreau să-i mulțumesc colegului Sala Franca pentru propunere. Aș vrea să pun o întrebare comisiei. De fapt, două, am două întrebări importante. De ce nu se vorbește mai în detaliu de legătura cu cofinanțarea? Știm că Există încă uh, cazuri problematice din acest punct de vedere. Cazuri care, în care se poate ajunge până la întreruperea finanțărilor. În al doilea rând, de ce nu există un raport asupra impactului uh, pe care are asupra valorii uh, adăugate și a sinergiilor? Cred că ar fi important ca să avem mai multă eficacitate. Gracias pentru a putea măsura mai bine eficacitatea programului antifraudă. Mulțumesc. Doamna Hoffman, 4 minute, vă rog. Mühe geben. Um, ja, einmal um, möchten wir Vrem și noi, la rândul nostru, să mulțumim curții de conturi pentru acest aviz care cuprinde, bineînțeles, o serie de puncte pe care le-am mai putea discuta și pe viitor și acum trec la engleză. Dar pe ansamblu, cred că e o problemă legată de concepte aici. Noi uh, urmăm abordarea comisiei și uh, politic, conform acestei abordări, doar cele mai importante reguli sunt incluse în actul de bază și mai apoi, pentru a, sus, pentru a garanta simplificarea, un concept uh, care este foarte important pentru Curtea de Conturi de altfel, uh, deci simplificarea, spre exemplu, în ceea ce, uh, înseamnă că aducem uh, sau uh, tratăm regulile specifice, reglementările specifice, cele cu privire la cofinanțare bună oară, în alte locuri decât actul legislativ de bază. Deci aceasta este abordarea comisiei care se aplică dintotdeauna uh, Același lucru se aplică și în cazul obiectivelor. Obiectivele, bineînțeles, trebuie să vizeze protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, dar nu vrem să intrăm prea mult în detalii cu privire la aceste uh, obiective în uh, regulamentul de bază pentru a nu cumva strangula și strâmtora Uh, acest program, dar bineînțeles vom analiza cu mare atenție recomandările dumneavoastră. Doamna Ayala Sender vorbea despre sinergii. Cred că deja v-am răspuns uh, la întrebarea aceasta. Este un subiect pe care l-am analizat cu mare, mare atenție în uh, perioada de pregătire a programului, în special în ceea ce privește programul de echipare a vămilor. E bine să știți că obiectivele sunt cu totul altele, de asemenea, fondurile sunt diferite. Avem un program cu totul diferit de acest uh, program care se ocupă de echiparea autorităților vamale. Deci suntem două programe diferite. Noi ne ocupăm doar uh, de combaterea uh, fraudei și după cum vă spuneam, la Comisie avem o serie de mecanisme de coordonare care sunt menite a evita suprapunerile. Cred că acestea au fost comentariile cele mai importante care au fost făcute și pe care vroiam să le reiau. Bineînțeles că așteptăm negocieri constructive, solide, pe marginea acestui program al Uniunii Europene menit a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Trei minute am vorbit. Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate! Și Mulțumesc uh, de asemenea și curții de conturi. Trecem acum la ședința noastră comună. Vreau să-i salut pe colegii de la Comisia pentru Bugete. Ședința aceasta comună este dotată cu, o, cu un proiect de ordine